Allez, mes chers collègues, nous reprenons notre séance. Dragi colegi, ne reluăm uh, lucrările. Doamna Taxă, sunteți bine? Doamna Taxă este cu noi uh, în sală. Înainte de a vă da rezultatul votului uh, la amendamente, președinta mulțumește interpreților care însoțesc activitatea comisiei Uh, și serviciului tehnic care răspunde în direct uh, la toate întrebările dumneavoastră și chiar uh, ale mele, spune președinta. Mulțumesc pentru că dumneavoastră vă asigurați că democrația parlamentară funcționează bine, din plin și mulțumesc. Mulțumesc și membrilor secretariatului, spune președinta. Știu că nu este întotdeauna ușor, dar secretariatul duce o muncă sisifică pentru a pregăti activitatea noastră. E foarte apreciată de colegii noștri. Aș dori acum să vă dau rezultatele, să vă comunic rezultatele votului. La raportul cu, privești, cu privire la cerințele de control și normele specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier, raportor doamna Conecica, nu a fost adoptat niciun amendament. La raportul cerințele minime cu privire la Uh, perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal, apoi uh, tahograful, raportor, doamna Vircunan, niciun amendament nu a fost adoptat. La raportul cu privire la exercitarea meseriei de transportator rutier și accentul la transportul uh, Uh, de mărfuri, raportul uh, cabotaj, raportul uh, Ismail Ertuc, nu a fost adoptat niciun amendament avizul cu privire la penuria de medicamente, cum putem să soluționăm o, problemă emergentă, raportul domnului Compe, Compo Melozi, au fost adoptate toate compromisurile de la 1 la 13 și de la A la F. Iată rezultatele votului. Deci, dragi colegi, putem trece la ultimul, ultima comunicare. Avem uh, quorumul, s-a spus deja, și deci vom trece la votul final cu privire la următoarele rapoarte și avize. Vom vota deci vom avea votul final al uh, raportului doamnei Conecca, detașarea lucrătorilor rutieri, raportul Virgunen, uh, uh, perioadele de conducere zilnice și de repaus, raportul Ertug, accesul la piață a transportatorilor rutieri, raportul DETI, transportul de marfă electronic și aici avem un acord uh, în trialog, n-a fost nici aici uh, depus niciun amendament și apoi avizul domnului Campomenosi, penuria de medicamente. Astfel, având în vedere că quorumul este întrunit, vă propun să apăsați pe butonul Ridicați mâna, Raise Hand, dacă cumva aveți întrebări. Se pare că nu sunt întrebări și, deci, declar deschis votul pe marginea rapoartelor și uh, avizului astfel modificate. Puteți vota până la ora 19.30 pentru a trimite buletinul de vot, iar rezultatele urmează să fie comunicate în scris și vor fi uh, publicate de asemenea pe pagina internet a Comisiei TRAN. Aș dori să vă reamintesc, de asemenea, că buletinele de vot trebuie să fie uh, scoase la imprimate, imprimantă completate cu numele, uh, să uh, fie semnate pe mână, uh, de mână. De asemenea, trebuie ca votul respectiv să fie scanat, încă o dată să-l semnați cu semnătura dumneavoastră și vă rog să verificați că aceste scanuri sunt complete, sunt lizibile și după aceea să le transmiteți la adresa tranvot coadă de maimuța europarl.europa.eu. Și aș dori să reamintesc că puteți vota până la 19 și uh, 30. Dacă trimiteți mailul acesta la ora 19 uh, și 31 de minute, el nu va fi luat în considerare. Sper că am fost suficient de clară, spune președinta. Și, dragi colegi, ne întâlnim data viitoare, în ziua de 23 iunie, de la 9 la 11 și după masa de la 18 la 18.45. Vă urez o seară plăcută și, pe curând, mulțumesc! Ședința este uh, suspendată. Președinta mulțumește serviciilor tehnice și interpreților. Mulțumim și noi!